La séance est reprise. Nous allons entendre notre... Reluăm reuniunea. Îi vom da cuvântul domnului Depre pe tema propunerii de regulament uh, de stabilire a criteriilor de stabilire a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul din statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă cer o favoare. După părerea mea, având în vedere că cele două rapoarte pe care trebuie să le prezint, nu, uh, raportul pe care îl prezint este unul mai uh, problematic, aș dori să așteptăm să vină colegii să vină pentru el, iar cel care referitor la Eurodac pune mai puține probleme, deci să începem cu el. Domnul președinte, consideră că așa trebuie să se întâmple. Mulțumesc, domnule președinte. Deci vorbesc acum despre al doilea proiect, al doilea raport Eurodac. Pe scurt, pentru membrii care nu știu despre ce este vorba, și mai ales cei care nu frecventează Comisia Libe, e vorba de un sistem informatic centralizat cu obiectivul de a înregistra amprentele digitale ale celor care fac cerere de azil, care au deci trecut frontiera pentru asta, apoi cei care, deci vă spuneam, trec uh, frontiera ilegal. Acum, revizuirea regulamentului respectiv se spune că uh, prin aceasta și pentru imigranții ilegali înăuntru statelor membre forțele polițienești pot să identifice pe aceste persoane care au trecut ilegal uh, frontiera și să le ia și lor uh, amprentele digitale, deci pe teritoriul național. Obiectivul este acela de a extinde aceste prevederi la tipul de persoane de care am vorbit. Cât privește competențele buget, Costul global al propunerii nu este nerezonabil, aproximativ 30 de milioane de euro pe o perioadă de 4 ani. Însă aș face niște observații care se regăsesc de altfel în amendamente. Cred că această sumă nu se justifică decât în măsura în care se vor introduce și o serie de modificări în consecință modificări și schimbări pe care le propun și care au un impact bugetar direct, despre care vorbesc, vă spunem, și în amendamente. 1. Să se stabilească un principiu de conformitate între numărul de amprente digitale care va fi înregistrat și sistemul care acum se pune pe picioare de intrare și ieșire. Știați, probabil, că pentru drumul de intrare și ieșire, și ieșire se consideră că se vor lua patru amprente digitale și o amprentă numită facială. La sistemul Eurodac ni se propun 10 amprente digitale și o amprentă facială. Nu văd de ce să se ia pe de o parte 10 amprente și pe de altă parte în celălalt sistem să ne mulțumim cu 4 amprente digitale. Deci eu zic să existe o echivalență între cele două, deci să se armonizeze modul operațional al celor două sisteme. Deci, <laughs> cinci degete la fiecare mână, spune președintele. Da, dar când aveți uh, numai patru <laughs> amprente digitale, indiferent de mâna la care, de care vorbim, ele pot fi de asemenea regăsite <laughs> în numărul de degete total. În sfârșit, ăsta e obiectivul general anunțat. Însă, în propunerea de modificare actuală, nu se menționează un lucru, un lucru și anume interoperabilitatea și transferul automatic de date între sistemul de intrare și ieșire, care este acoperit de alt regulament al Comisiei, și sistemul Eurodac. Eu cred că am spus principalul. Mai sunt și alte amendamente, poate mai puțin importante. Cele cele mai importante vi le-am menționat. Deci, costurile de acord, poate costuri în plus, dar să fie și eficacitatea sistemului. Dacă aveți un sistem informatic care nu comunică, nu e interoperabil cu alt sistem uh, informatic, utilitatea sa poate să fie aproape nulă. Iată, domnule președinte, modificările pe care le propun. Mulțumesc, domnule raportor. Schimb de vederi. Doamna Sulin, dacă doriți să las cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mă scuzați, vreau să intervin la primul regulament. Dar am văzut că s-a schimbat ordinea de zi între timp. Vă mulțumesc. Merci. Mulțumesc. Alte observații, domnul Denano. Domnule președinte, ca și raportor din umbră pentru grupul meu, vreau să mulțumesc domnului raportor pentru activitatea sa, pentru propunerea de avizi, care, pot să spun, conține multe idei pe care le împărtășesc și eu. Sistemul de la Dublin din care face parte și Eurodoc, a fost, Eurodac a fost declarat uh, uh, decedat de multe ori uh, în ultima vreme, dar știți bine că nu s-a făcut ceea ce se dorea să se facă inițial și anume să îi prindem, între, ghilimele, pe acei migranți care se duc dintr-o țară într-alta ca să obțină azil până un alta Dublinul este în picioare. Probabil că sistemul de la Dublin nu, Dublin nu va dispărea până când nu se va adopta noua propunere adoptată în urma crizei din 2015 care să conțină și reforma Dublin, adică Dublin 4, reforma sistemului Eurodac, plus o propunere pentru stabilirea unei agenții europene pentru azil. E mai mult vorba de o schimbare dar în continuitate decât de o adevărată reformă care ar fi atât de necesară. Ehm, ca și membru a Comisiei Buget, m-aș exprima acum și nu ca membru al Comisiei Libe. Da, aici, într-adevăr, munca noastră vizează consecințele bugetare ale modificării, reformării sistemului Eurodac. Așa cum a spus domnul raportor, aici nu ar fi mari probleme. 30 de milioane în 4 ani. Însă, așa cum a spus și domnul Depre, pe bună dreptate, aceste chestiuni bugetare, de fapt, sunt uh, chestiuni foarte importante, pe fond. Pe scurt, eu îl sprijin pe domnul raportor când spune că trebuie să existe un schimb de date între statele membre, respectând libertățile individuale, dar și securitatea colectivă, în condițiile în care trebuie să se extindă libertatea de ședere înainte de a extinde competențele Eurodac. Suntem de acord. Însă, mi-e teamă că nu putem sprijini ce propune dânsul când vine vorba de integrarea neurodac a resortisanților care uh, vin dintr-o țară terță, dar sunt în cadrul unei re, uh, unei schimbări de reședință. Aceștia intră sub incidența altor uh, legislații. De asemenea, într-adevăr, trebuie menținută interoperabilitatea serviciilor și a colectării de date, dar care să nu depășească obiectivele acestea iar Eurodax nu se substituie practicilor naționale, mai ales când vine vorba de uh, registrarea forțată a amprentelor degetale. Deci, încă o dată, prudență, precauție și să nu credem astăzi că toți migranții și toți cei care călătoresc uh, sunt uh, și potențial teroriști. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Monica Holmeier are cuvântul. Vielen herzlichen Dank. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să îl felicit pe autorul acestui proiect de aviz pentru munca sa foarte precisă și foarte, foarte bună. În ceea ce privește Eurodac, cred că trebuie să facem progrese, să mergem înainte și, din perspectivă bugetară, momentan avem um, um, Um, acțiuni repetate, dublate uh, în ceea ce privește interoperabilitatea, aceasta ar trebui să fie sporită și în al treilea rând știm că este absolut necesar uh, nu să se aplice teza că fiecare e un potențial terorist, ci uh, să uh, nu uităm că și cetățenii germani și cei francezi și alții au pașapoarte biometrice și acolo se regăsesc amprentele digitale ale tuturor. Deci nu văd de ce nu le-am luat uh, și de la cei care intră pe teritoriul Uniunii Europene. Eu cred că avem nevoie de amprentele digitale. Pot să vă spun că între timp în Germania toți cei care au planificat un atentat sau au încercat să desfășoare un atentat au uh, fost identificați ca migranți sau refugiați. Ăsta e adevărul. Deci nu, nu vrem să acuzăm pe nimeni pur și simplu pentru că face parte dintr-o anumită categorie, de parte de mine, însă asta este adevărul și e important să facem controle, cum facem în domeniul fiscal. Acolo se fac controlele și nu mai comentează nimeni pentru că e vorba de bani pentru că vrem să eliminăm frauda, dar același lucru e valabil și în legătură cu datele personale. Lăsând uh, acestea la o parte, vreau să-i mulțumesc domnului Dupre pentru ceea ce este o contribuție echilibrată, după părerea mea, între ce, ceea ce este important din perspectivă bugetară, proporționalitatea și, de asemenea, uh, necesitatea măsurilor uh, din acest, pentru acest moment și aș vrea să spun că e important să lucrăm într-un mod eficient și uh, nu pot decât uh, să susțin uh, toate ideile legate de costuri. În ceea ce privește cele patru amprente, trebuie să vedem dacă ar fi suficiente. Cred că e important să discutăm între noi, să vedem dacă este rezonabil, dacă e corect. Nu cred că putem să spunem doar da sau nu, din, așa fără să analizăm mai mult am avea nevoie de cu contribuție de la Frontex, de la autoritățile cu experiență uh, în domeniul pazei la frontieră și cred că sistemul Eurodac trebuie să fie eficientizat și în ceea ce privește accesibilitatea, accesarea sa, trebuie să corespundă cu SIS, să fie, uh, anal, să fie adaptat și uh, să nu uităm că în domeniul fiscal, atunci când cineva nu-și plătește taxele, este controlat. Asta nu înseamnă că suspectăm lumea la modul general că nu-și plătește taxele, ci doar pur și simplu că știm din experiență că pri, chiar și printre contribuabilii obișnuiți se află persoane care fraudează. Cu toate acestea, cea mai mare parte a populației își plătește așa cum se cuvine taxele și impozitele. Practic, în principiu, Așa este și cu refugiații, majoritatea dintre ei își caută doar un viitor nou mai bun aici, însă sunt câțiva care au cu totul alte intenții. Și noi vrem să-i putem identifica, însă nu acesta este obiectivul Eurodac. Eurodac are un obiectiv de înregistrare pur și simplu și e vorba aici și de interoperabilitatea cu alte baze de date și concurența cu așa numitul Schengen Border Code, în conformitate cu care toți cei care trec frontierele noastre trebuie să fie controlați, să se vadă dacă nu cumva sunt infractori. Și asta indiferent dacă e vorba de migranți, de cetățeni europeni, de deținători de viză de, sau de persoane care au dreptul să circule în UE fără viză. Cu toții trebuie să fie uh, analizați și potențial anchetați. Asta se face cu cele mai moderne metode și eu de aceea Eh, cred că Eurodac ne permite să avem o privire de ansamblu fără suspiciuni eh, false sau necuvenite. Deci, în legătură cu cele patru amprente, eh, cred că acest subiect mai trebuie discutat și cred că ceea ce a sugerat Gerard Depre, inclusiv în legătură cu perioada de 5-10 zile, trebuie să vedem. Trebuie să vedem ce se întâmplă când cineva încalcă aceste prevederi Uh, să vedem uh, dacă primește uh, documente de călătorie, dacă poate călători sau dacă trebuie să rămână o mențiune în Eurodac cu privire la acea persoană și potențialul de a fi vorba de un infractor, dacă există alte motive. Mie mi s-ar părea o perioadă bună cea de 15 zile, inclusiv ca limitare, deci să nu trebuiască să îndeplinești toate formalitățile în ziua în care îți expiră viza, ci să ai această perioadă de 15 zile. Mi se pare o perioadă foarte rezonabilă. Deci e totul foarte bine, mulțumesc. Merci, monsieur Colmel. Mulțumesc, domnul Colmel. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să-i mulțumesc mult colegului Dupre pentru acest proiect de raport. El uh, se îndreaptă în direcția cea bună, e foarte clar, și în același timp cred că reprezintă un element de construcție foarte util pentru ceea ce spuneam eu azi dimineață și anume dezvoltarea unei strategii pentru a răspunde crizei migrației. E foarte important să ne dăm seama că pentru cetățenii europeni pur și simplu nu mai este acceptabil să acționăm fiecare în uh, moduri diferite se știe că acest lucru e valabil în ceea ce privește terorismul, dar și în ceea ce privește prestațiile uh, sociale ale statului. Când există diferențe și lipsă de comunicare, situația nu merge bine. Și aici nu e vorba de o suspiciune generală, cum s-a spus, este vorba de faptul că majoritatea migranților uh, sinceri, nu trebuie să fie suspectați numai pentru că există câteva oi negre. Însă, tocmai de aceea e important să fie înregistrați toți și asta să se întâmple cât mai rapid. Și, și noi când călătorim, de exemplu când mergem în SUA, este absolut de la sine înțeles că se iau toate măsurile și direct la aeroport se înregistrează datele și amprentele și pur și simplu cu toții colaborăm. Cred că e important ca și în Europa să fie la fel. Mulțumesc. Toată lumea a putut să ia cuvântul și acum dau cuvântul uh, domnului raportor. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc colegilor care se interesează de acest dosar și câteva reacții la intervențiile lor, așa da. Însă, aș preciza niște lucruri mai ales când vine vorba de observațiile domnului Denano. Eurodac nu este un instrument de tip securitar. N-are nimic de a face cu politica de securitate și nimic de a face cu lupta împotriva terorismului. Este un instrument de gestiune a migrației. Care e geneza Eurodac? Sistemul de la Dublin spune că prima țară de primire, de intrare a azilantului, refugiatului, trebuie să fie cea care înregistrează. De câte ori când vine un uh, refugiat, de câte ori când trece o persoană ilegal, um, nu se poate ști cu siguranță că uh, chiar pe acolo a intrat pentru prima dată și de aici nevoia de a avea Eurodac. Acum mai sunt alte probleme Bineînțeles că nu vorbim numai despre trecerea frontierei, ci și de persoanele care se află ilegal pe teritoriul țărilor. astfel încât autoritățile de poliție să poată să le urmărească mișcarea acestor persoane, să poată să le repatrieze, repatrieze și să ia măsuri în general dacă aceste persoane nu au dreptul să stea pe teritoriul țării respective. Cea mai bună dovadă că Eurodac nu are valențe securitare este acela că el nu are uh, nicio legătură cu SIS, care este instrumentul securitar prin excelență pentru persoanele care traversează uh, frontierele, pentru că în acest sistem statele membre le comunică imediat datele unei persoane care traversează teritoriul pentru a le supraveghea, pentru a ști când au intrat și când au părăsit teritoriul. Spun asta pentru că poate că asta ne va ajuta să vedem acest instrument poate în alt fel. Pentru că aici nu trebuie să ne gândim la uh, garanțiile care pot să fie prevăzute în condițiile în care autoritățile de respectare a legii au sistematic uh, acces la datele personale. Apoi, acel termen de 15 zile mi se pare o soluție înțeleaptă și cred că mă înțelegeți, domnule președinte, dacă o persoană este reperată, ce se întâmplă? În sistemul Eurodac trebuie înregistrate uh, aceste date chiar dacă o persoană a depășit data limite de ședere, un grup de turiști care a pierdut avionul sau o altă persoană care n-a putut pur și simplu să iasă din teritoriu, nu o, să îi spunem că sunt persoane care trebuie să intre în Eurodac pentru că sunt în ședere neregulată. Nu, spunem că numai persoanele care au depășit cu 15 zile pot eventual uh, să figureze în acest sistem. Doamna Holmeier, câte amprente digitale ne întreabă dânsa? Eu am zis patru. De ce patru amprente? Pentru că propunerea cea mai recentă a Comisiei și care se bazează, de fapt, pe o serie de uh, sfaturi și ale unor experți tehnici spun că au patru amprente digitale și una facială, dar uh, sistemul cu 10 amprente Uh, era cel ales la, începutul, uh, la începuturile sistemului Eurodac. Eu zic că trebuie să avem aceleași reguli peste tot ca să avem interoperabilitate și comunicare între aceste sisteme, intrare, ieșire, pe de o parte, și Eurodac, pe de altă parte. De ce să iei 10 amprente la Eurodac când ai nevoie de ele, pur și simplu? Iată de ce spun asta și dacă nu suntem de acord între noi, am putea să cerem avizul uh, serviciului juridic al Comisiei ca să ne lămurească. Eu zic că patru amprente digitale sunt uh, suficiente. Iată ce vreau să spun, domnule președinte. A, ultima întrebare a domnului Denano. Înregistrarea forțată, luarea forțată a amprentelor digitale. S-ar putea să fiu provocator, domnule Denano. Dar dacă lăsăm asta la discreția autorităților naționale, ce se va întâmpla? Oare cei vizați vor fi mai bine protejați de ce s-ar putea invoca prin legislația europeană sau de ceea ce se hotărăște să facă Victor Orban, de pildă? Dacă ne gândim la Uniunea Europeană în stare actuală, și față de situații de acest gen. Există cazuri uh, în fel și chip. Eu înțeleg, când vorbim despre state cu adevărat democratice, unde sistemul de protecție este bun și sistematic, dar țările care sunt mai puțin democratice astăzi, poate că la acestea ar trebui să ne gândim altfel. A, și încă o întrebare, am uitat o întrebare care mi-a fost adresată la domnului Denano. El spune că nu trebuie ca persoanele Uh, care cer protecție internațională și care schimbă reședința uh, între state membre, acestea să nu fie incluse în trimitere din potrivă la ultimul uh, document al Comisiei în materie care spune că tocmai aceste persoane trebuie să fie cuprinse în Eurodac, mai cu seamă tocmai pentru a controla așa numitele mișcări secundare. Mulțumesc foarte mult. Eu cred că domnul Denano a ascultat cu multă atenție uh, răspunsurile, domnule raportor. Comisia, doriți să reacționați înainte să trecem la următorul dosar? Ah, da. Mă numesc Estrela, lucrez la unitatea pentru azil în cadrul DG Home. Salutăm proiectul de aviz a Comisiei Buget. Considerăm că amendamentele sunt bine, bine gândite, echilibrate Comisia, să știți, le va analiza cu multă atenție înainte de începerea trialogului. Astăzi, însă, aș dori foarte pe scurt să comentez în legătură cu uh, numărul de amprente digitale. Poate observație tehnică, foarte tehnică. Eurodac sol solicită amprentarea tuturor degetelor Asta ca și obiectiv uh, uh, acela de a avea o acuratețe maximă în cazul în care dosarul azilantului trebuie să fie transferat în alt stat membru și dacă apar, uh, apar niște atacuri în justiție în legătură cu drepturile azilantului și dacă are dacă este să se facă o evaluare a riscurilor în aceste condiții, în condițiile de asemenea în care ne bazăm mai ales pe date digitalizate și având în vedere că deseori datele alfanumerice nu sunt totdeauna fiabile, riscurile se multiplică și atunci ne trebuie acuratețe maximă. Acuratețea maximă este conferită de toate cele 10 amprente dactiloscopice. De ce Eurodac a optat pentru această soluție cu 10 amprente. În momentul în care a fost creat sistemul în statele membre, practica era ca autoritățile polițiene și așa mai departe să ia 10, cele 10 amprente digitale. Astăzi, sistemele na naționale dactiloscopice se bazează tot pe luarea celor 10 amprente digitale. Și, în sfârșit, pot să mai adaug un lucru. <clears throat> Se resimte nevoia ca Eurodac să fie interoperabil, în primul rând, cu propriul sistem, reducând numărul uh, de amprente digitale, poate că ajută interoperabilitatea cu alte sisteme, dar reduce acuratețea în cadrul propriului sistem de registrare a amprentelor. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule raportor, cred că ne oprim aici. Amendamentele vor putea fi depuse până pe 15 februarie la ora 5 după masă. Comisia Buget va vota pe 6 martie și la Comisia Libe se va vota pe 30 martie. Trecem acum la celălalt raport al domnului Depre, raportul cu numărul 16, ce privește regulamentul Parlamentului și Consiliului care vizează mecanismele pentru determinarea statului membru responsabil pentru examinarea cererii de protecție internațională introdusă de un resortisant din țara terță sau de un apatrid, dăm cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, domeniul este mai complex și mai delicat decât cel anterior. Cunoașteți situația, trăim în regimul Dublin, care face ca primul stat care primește refugiatul să fie responsabil de prelucrarea cererii sale și de ce urmează. Dublin va rămâne în vigoare, dar vedeți uh, care este situația în care se regăsește Grecia, Italia, țări copleșite practic de un număr așa de mare de solicitați de azil. Comisia a introdus din această perspectivă o propunere care vizează introducerea unui mecanism de corecție, pe baza căruia solicitanții de azil să fie răspândiți pe baza unui mecanism de solidaritate între statele membre UE. Deci e un mecanism de corecție, de solidaritate și partajare. Regula, fără să intru în detalii, se aplică începând din momentul în care un stat membru, să zicem Grecia, ajunge la 150% din capacitatea de primire pe care o are, 150%, adică dacă are 100 de mii refugiați, ca limită trebuie să ajungă la 150 de mii pentru ca mecanismul corector de repartiție să intre în vigoare. O serie de țări care sunt expuse vor trebui să primească cu 50% peste capacitatea oficială de primire înainte să se declanșeze acest mecanism bănui, și o să vă spun de ce, că această regulă nu e aparat inteligentă, pentru că țările care au cea mai grea povară vor continua să fie în această situație. Propunerea mea este deci să ne asigurăm că mecanismul de corecție și repartiție între diferite țări intră în vigoare în momentul în care se ajunge la capacitate 100%, 150%. și în momentul în care se ajunge, să spunem, la 90%, deci după ce mecanismul a intrat în funcțiune, vor reîncepe să accepte solicitați de azil. De ce? Dacă acceptăm 100 și 950 ca prag de declanșare a mecanismului de solidaritate, mecanismul va interveni mult mai repede și atunci, o să vedeți imediat de ce, impactul la nivel bugetar va fi mai important. O a doua schimbare pe care o propun, Comisia prevede ca de fiecare dată când un solicitant de azil sau un posibil refugiat, solicitant de protecție internațională este relocat, țara de primire, adică prima țară de primire îl transferă în alte țări pe baza mecanismului de solidaritate, bugetul UE va acorda 500 de euro pe persoană statului care va transfera respectivul resortisans. Deci dacă Grecia transferă resortisantul către Polonia, Spania sau Franța sau Germania, Grecia va primi acești 500. Bun, deci putem lăsa avantajul unei sume de bani uh, țării care face transferul pentru că țara respectivă va plăti transferul, deplasarea, nu țara de primire. De ce această sumă? E o sumă forfetară, nu este neapărat criterii, nu e nevoie de formulare birocratice și apoi țările din prima linie vor fi ajutate. Dar eu am spus, da, dar nu e inteligent, nu e înțelept să facem asta, pentru că stabilim o sumă forfetară. Nu trebuie să fie neapărat 500, poate fi 200, 300 de euro. Pentru că oricum ajutorul dat țărilor de primire se face prin ajutor de urgență și alte eh, instrumente. Deci, pot fi de acord cu o sumă forfetară, dar nu la acest nivel, e prea mare, mai ales că există o altă formă de ajutor operațional adresat Greciei și Italiei. Al treilea punct sensibil, care se va bucura de mare, mare atenție în comisia noastră și în altele. Comisia spune, când un stat membru, nu spunem care, refuză să participe la planul de corecție a mecanismului de solidaritate, care i-au impune o cotă de 2000 de refugiați repartizați din cei 2000 se ia 100, spune nu, eu nu sunt de acord. Propunerea comisiei este nu acceptați, amendă. 250.000 de euro pe cap refuzat. Când aplicăm sistemul amenzilor, statul este cel care trebuie să plătească. Dar cel, dacă celălalt spune, eu am un motiv, nu o să plătesc amenda pentru că iată cum stau lucrurile în tot acest timp va putea folosi proceduri de întârziere, de tărăgânare, chiar și în instanță, spunând nu amenda care mi se aplică, nu este corectă și refuz să plătesc. Și în locul unui sistem de amenzi, eu sunt pentru un sistem de prelevări. Ce înseamnă asta? Sumele care sunt alocate diferitelor state membre în cadrul fondurilor de coeziune, de exemplu, iau automat o sumă pentru țările care refuză să participe la mecanismul de solidaritate. De ce? Când avem un mecanism de solidaritate, nu se pune o amendă dacă dacă se dă o amendă, eh, fiindcă refuzați să participați, nu există alegere aici și sancțiunea trebuie să fie imediată. Asta trebuie să fie. Prelevăm banii din sumele la care aveți dreptul în cadrul fondurilor de coeziune, de exemplu. E posibil ca împreună să creăm un mecanism mai structurat și acceptabil, dar uh, soluția unei prelevări automate, spun eu, e mai practicabilă, mai funcțională și mai eficace decât o strategie de amenzi, pentru că amenda apoi va trebui să fie plătită, în timp ce prelevarea se reține la sursă. Se întrerupe microfonul. Micro. Uh, c'est que les, aceste sume vor fi folosite, sigur, apoi pentru a ajuta țările care vor fi acceptat să participe la mecanismul de solidaritate. Practic vorbim despre, răspund, despre distribuirea responsabilităților. Va trebui să plec acum. Și asta mă va face să ratez o dezbatere foarte interesantă, pentru că am impresia că vor avea loc discuții interesante. Domnul Ashworth, dacă vrea să uh, joace rolul de președinte acum. Îmi cer scuze, dar um, este absolut obligatoriu să plec. Vă mulțumim, domnule raportor, pentru acest raport. Într-adevăr, aduceți în discuție instrumente concrete pentru o politică adevărată care să ducă la eficiență. Thank you, Rapporteur. Mulțumesc, domnule raportor. Avem trei vorbitori pe listă. Începem cu Patricia Silea. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul Stehovski este raportorul nostru din umbră, însă, datorită unor angajamente deja Uh, asumate, nu a putut fi astăzi prezent aici și mi-a cerut să vorbesc în numele său. Raportorul din umbră îi mulțumește domnului Depre pentru activitatea desfășurată, însă nu este neapărat de acord cu modificările propuse de domnul raportor, cu excepția aspectului privind interoperabilitatea. Domnul Zdekovski respinge ideea finanțării rezervei Dublin cu 10% prelevări din fondurile de coeziune, în cazul în care uh, un stat membru nu acceptă acest angajament. Mecanismul acesta nu ar trebui să aibă impact nici asupra politicii de coeziune, nici asupra altor politici. Stehovski este de părere că activarea acestui mecanism, când se ajunge la 100% din capacitate, aici este dispus să colaboreze pentru găsirea unui compromis. Dar de ce vorbim despre suspendarea mecanismului la 90% din capacitate? După părerea sa, pragul trebuie să rămână 100%. Apoi, domnul Stekovski nu este de acord cu reducerea cheltuielilor de la 500 la 300 de euro pe refugiat. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Monica Holm. Mulțumesc, Monica Holmeier. Also Dublin wird uns deci, uh, Dublin o să ne mai preocupe suficient de mult. Ar fi uh, util să ajungem la o soluție împreună cu statele membre, pentru că uh, statele membre sunt tot mai divergente și sunt sarcastică pentru că de 15 ani avem această propunere de 7 ani, tot discutăm despre, da- despre Dublin. Și statele membre refuză să colaboreze pentru găsirea unei soluții, deși este clar că în felul acesta nu ne îndreptăm spre nimic bun. Efectele asupra chestiunii migrației și chestiunii Dublin nerezolvate înseamnă că statele membre sunt într-un conflict tot mai puternic și se uh, contrazic tot mai mult. De aceea eu uh, am uh, o poziție diferită de a raportorului nostru din umbră și aș dori să o pomenesc. Cred că costurile de uh, transfer în, interi în interiorul Europei nu sunt atât de mari. Nu este nevoie de o sumă atât de mare pentru a caza refugiații. În al doilea rând, ar fi important să vorbim pe o bază concretă, să vedem care este motivația pentru 350 sau, 300 sau 550. În ceea ce privește uh, rezerva, am câteva semne de întrebare aici la Comisia de control bugetar s-a discutat uh, o abordare care nu are neapărat legătură cu fondul de coeziune, dar se spune că dacă un stat membru nu plătește, se rețin bani din ceea ce ar trebui să primească acel stat. Și mă întreb dacă e vorba doar de fondurile de coeziune, pentru că sunt state care nu primesc fonduri de coeziune. Și aș zice atunci că ar trebui să se aplice mecanismul obișnuit din domeniul controlului bugetar pe care îl folosim și în alte domenii și să aplicăm ceva similar, analog, uh, și în cazul Dublin. Altfel ar însemna că vizăm doar statele uh, beneficiare ale coeziunii, dar sunt și state care nu sunt în programul de coeziune și totuși nu au o colaborare constructivă. Acest mecanism ar trebui să ducă la repartizarea poverii între toți și uh, trebuie să fie posibil ca dacă cineva nu își plătește um, amenziile, nu își plătește sancțiunile, să fie uh, penalizat în alt mod. Practic, Uniunea Europeană să rețină fondurile pe care ar trebui să le acordă unui anume stat. E un mecanism bun care funcționează și um, nu înțeleg nici ce este cu suma aceasta de 250.000. Ar trebui să mă explice comisia, pentru că nu înțeleg de unde și până unde 250.000. Uh, dacă mă gândesc la ce se plătește pentru un refugiat 50.000 nu e de ajuns, dar dacă mă gândesc la costurile din alte state, 50.000 este o sumă mult prea mare. Deci, cum ați ajuns la 250.000? Cum a fost calculată această sumă? Pentru că, pur și simplu, m-ar interesa. Și în acest text, cred că trebuie să evităm uh, bashing-ul, să evităm uh, să uh, îi învinuim pe unii și pe alții pentru că există anumite obligații, acelea trebuie respectate și când nu se respectă acele angajamente, se aplică sancțiuni, pur și simplu aceasta este procedura juridică. Există un mecanism în acest sens, este normal și uh, nu cred că trebuie să mergem mai departe de atât și apoi nu cred că trebuie să facem diferența între statele din programul de coeziune și celelalte. Vreau să vă atrag atenția și că nu doar statele din prima linie sunt vizate. Și Germania are foarte mulți refugiați, nu suntem în prima linie pentru că nu avem uh, Uh, ieșire la Marea Mediterană. Cu toate acestea, noi am preluat majoritatea refugiaților și majoritatea migranților. Deci trebuie să ne gândim la întregul sistem, nu doar la prima linie, la cei care sunt uh, inițial vizați, ci la toți ceilalți. Și Belgia a primit foarte mulți migranți și refugiați și înregistrat. Deci uh, trebuie să privim sistemul în ansamblul său și trebuie să și funcționeze așa ca un ansamblu. Mi se pare bine că Gerard Depre face valuri pentru că e bine să discutăm împreună toate aceste probleme. Nu se poate ca doar o parte din statele membre să preia povara și ceilalți, uh, celelalte nu. Să fie o parte din statele membre care spun că e bine așa și a treia parte care spun că uh, nu avem uh, neapărat nevoie de o soluție europeană. Însă eu cred că avem cu toții o obligație comună la PPE, în propunerea noastră, spuneam că dacă un stat membru și-a îndeplinit obligațiile și a acoperit contingentele, abia apoi începe uh, discuția cu privire la transfer. Cred că este o diferență între statele care și-au îndeplinit obligațiile în proporție de 100% și celelalte. Și acest mecanism de corecție ar trebui să poată să fie și uh, suspendat dacă un stat membru uh, își uh, nu reușește să-și îndeplinească obligațiile din alte motive decât lipsa de voință. Când un stat membru nu reușește să facă față la controlele la frontieră, trebuie să ne gândim ce soluții potențiale există. Mulțumesc. Thank you, Monica. Mulțumim, Monica. Olbrecht. Yes, uh, this is very Este foarte interesant și este o adevărată provocare. Suntem pe calea cea bună să creăm și mai mulți anti-europeni decât avem până acum, mai ales în țara mea. Asta este o problemă, fără îndoială, cu mecanismul de solidaritate, dar cred că trebuie să fim foarte atenți pentru că, în primul rând, lucrurile au explodat cu aceste 250 de mii. Asta este un subiect de discuție și oamenii sunt absolut uh, furioși pe faptul că trebuie să plătească. Apoi, legătura cu politica de coeziune. Este practic reversul pieței unice. Vorbim despre un transfer macroeconomic nu sunt bani pe care ți-i dă cineva pe care să vi luăm pentru că nu o să vi dăm. E vorba de un transfer care are legătură cu piața unică. Deci, sincer, conform uh, regulilor de, din prezent, așa ceva nu este legal. Deocamdată nu este legal. Dacă avem fondurile naționale, avem angajamentele, avem contractele care au fost semnate, Există niște investiții continue, deci vorbim de un angajament al Uniunii Europene. Ideea este să regândim întreg mecanismul, să vedem în ce moment apare obligația statului membru și acordul tuturor statelor membre să aibă o obligație com- comună și care sunt consecințele. Nu știu dacă a zis fondul sau fondurile de coeziune. Dacă e fondul, sunt pentru țările de coezi, din fondul de coziune. Dacă sunt fondurile, atunci toate statele membre. E foarte dificil. De ce? Pentru că lucrurile se schimbă. De exemplu, în țara mea avem primii migranți ilegali care vin din Ucraina, în drum spre Germania, sigur. Ar fi trebuit să fie opriți în Polonia, conform Dublin. Deci avem o situație absolut nouă care se conturează. Situația este importantă. Problema solidarității este importantă, sunt de acord. Dar ideea de a introduce obligația aceasta de plată pentru statele membre, fie de a plăti, fie să ți se ia banii, este unul dintre elementele cele mai dificile în lunile următoare de discutat. Nu cred că astea sunt fazele finale de discuție, e doar începutul. Dar deja introducerea acestor 250 de mii creează mari frustrări în rândul publicului și apoi problema fondului de coeziune. Cred că ar trebui să discutăm despre uh, un nou, asta pentru nou cadru financiar. Să restructurăm bugetul, să-l facem mai flexibil. Da, în ceea ce privește bugetul în forma sa actuală, eu cred că va fi foarte dificil, nu doar în Parlament, dar probabil în primul rând în Consiliu. Mulțumesc. Mulțumim. Eda. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, pentru că de fiecare dată, de fiecare dată rămânem tot mai puțin în sală. E adevărat că e târziu și avem o discuție mai degrabă de libe decât de buget și am aflat multe despre cum funcționează sistemele noastre. Problema e că traducerea este foarte limitată și asta ne împiedică să avem o discuție generală cu privire la ce se discută în libe și consecințele bugetare. Am văzut că deciziile pe care le luăm vor avea consecințe la nivelul bugetului. În orice caz, Vrem să spunem că noi suntem de acord uh, că, cu coborârea de la 150 la 100% pentru activarea acestui mecanism de corecție. Ne-a explicat uh, colegul nostru motivele, așa că nu mai intru eu în detalii. Și este important să se încerce coborârea chiar la 90 sau chiar la 80% pentru a permite oarecare marjă de manevră țărilor care uh, intră și ies în acest sistem. În ceea ce privește ultima intervenție, care nu e nimic nou, e foarte interesant să te gândești ce să faci în care răzul în care în stat membru nu respectă obligațiile, eu cred că e corect în astfel de cazuri să existe sancțiuni. mi se pare surprinzător să discutăm, general vorbind, dacă există un stat membru care poate alege să îndeplinească sau nu o lege pe care o aprobăm noi cu toții. Dacă nu se, își îndeplinește obligațiile, trebuie să existe mecanisme de sancțiuni, fără îndoială. Înțeleg cele spuse de domnul Dupre, care spune că există o modalitate mai ușoară de a preleva sumele respective un fel de garanții pentru a ști că poți să încasezi amenda respectivă. Uh, Dar să nu uităm, fondurile de coeziune includ toate statele membre și dacă facem asta, facem o legătură destul de delicată. Da, presupun că în Comisia Libe se poate discuta și mai în detaliu de unde, cum să vină sancțiunile respective, dar important este că sancțiunile să există, pentru că solidaritatea se aplică în toate direcțiile și respectarea prevederilor în vigoare cu atât mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc, da? Mai vrea cineva să intervină? Vă rog reprezentantul Comisiei în câteva minute. Aș vrea să îi mulțumesc raportorului. După cum a spus Eider, e vorba de o conversație foarte importantă. Uh, e păcat că nu sunt mai mulți colegi în sală, însă după cum a spus raportorul, vorbim de o problemă comună, partajată de toate statele membre. Și totuși, diferența de expunere la problema statelor membre este uh, o problemă și o problemă și mai mare e reprezentată de resursele pe care le au la dispoziție statele membre, mai ales cele din linia întâi, care sunt prin definiție mai puțin uh, înstărite decât altele. Deci e vorba de solidaritate, dar după cum au spus și mai mulți colegi, e vorba de un tratament echitabil pentru acele state membre și o aplicare echitabilă a solidarității. Deci am să profit acum de ocazie și să rog Comisia să comenteze. Mulțumesc, domnule președinte, foarte mult. Eu nu sunt decât un supleant umil al Comisiei acesteia. Eu nu sunt de la Comisia Europeană. Îmi pare rău să vă dezamăgesc. Dar voiam să vă spun că, după părerea mea, e foarte greu să vorbim aici despre sancțiuni și altele uh, asemănătoare, pentru că pur și simplu nu știm cine va face primul pas. Practic, uh, clădim uh, o casă începând cu vârful hornului și nu știm cum va arăta temelia casei, pentru că pur și simplu nu știm cine va hotărâ uh, nimic, Țara mea acceptă mulți uh, migranți din Ucraina, însă acum lumea nu prea e atentă la migranții din Ucraina. Vorbim doar despre cei din Siria și așa mai departe. Deci e foarte greu să vorbim despre uh, statele membre care nu, vor ca, care nu vor migranți și să spunem că acelea trebuie sancționate și despre instrumente financiare. Mi se pare că e prea devreme. Mulțumesc pentru comentariu și mă scuzați, mă uitam în direcția aceea. La comisie n-am văzut că v-ați ascuns acolo. Mulțumesc oricum pentru comentarii. Cu plăcere, domnule președinte. Și acum comisia. Pot să vă rog să comentați? Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt șef de unitate la Direcția Generală Bugete și aș dori să comentez rapid uh, ideea aceasta de uh, a trece de la o taxă la această idee de 10% și colega de la Home va comenta câteva alte puncte. Din punctul de vedere al Comisiei, avem și noi câteva semne de întrebare care au fost menționate de câțiva eurodeputați. Tipurile de fonduri despre care vom discuta, pentru că nu toate statele membre sunt vizate de fondurile de coeziune, deci situația ar putea fi diferită uh, Uh, poate dacă am vorbit și despre alte fonduri. Asta trebuie clarificat. Apoi, în al doilea rând, trebuie creată o legătură sau s-a creat o legătură între două politici complet diferite. Nu aceasta era neapărat intenția Comisiei, așadar s-ar putea să fie necesar să se verifice fezabilitatea juridică a acestui mecanism și apoi mai sunt câteva semne de întrebare referitoare la procedura bugetară pentru că s-ar putea să fie nevoie de mutarea unor alocări de la diferite rubrici la altele. S-ar putea să fie un pic mai ciudat, deci uh, avem o atitudine precaută față de această propunere și mai sunt câteva aspecte neclare. Mulțumesc! Um, Mulțumesc, bună ziua! Eu sunt de la Direcția Generală Home Affairs. În legătură cu suma de 250 de mii s-a întrebat cum a calculat Comisia această cifră. Aș vrea să spun de la bun început că nu vorbim de un calcul strict științific, ci de două elemente. În primul rând, această sumă ar acoperi costurile pe care le suportă un stat membru care găzduiește timp de mai mulți ani migranți sau solicitanți de azil și în al doilea rând, Comisia dorește ca toate statele membre să participe la mecanismul de corecție. De aceea, până la urmă, s-a propus suma de 250 de mii. Chestiunea costurilor de transfer, sumă forfetare de 500 sau de 300 de euro. Am ales 500 pentru că acesta era uh, precedentul pentru decizia de transfer a migranților din Grecia. Dar nici acolo nu aveam un calcul științific, de fapt, la bază. Am putea fi flexibil și să micșorăm suma, dar ar fi bine să pornim de la probe uh, referitoare la costurile concrete. O clarificare acum în legătură cu mecanismul și uh, ideea de 100% sau 150%. Acest, uh, acest procent de 100% nu se referă la capacitatea de primire a unui stat membru, ci la cota uh, echitabilă. Haideți să vă explic. Sau e clar? Deci nu, e, nu spunem că un stat membru este complet debordat și e la 150%, ci doar are 50% mai mult decât cota care i-ar reveni. Însă asta poate să însemne mult mai puțin decât capacitatea sa completă. Dacă scădem la 90, la 80%, înseamnă că statul membru face mai puțin decât ar fi corect. De aceea, propunerea Comisiei avea aceste limite de 100 și 150% pentru declanșarea și oprirea mecanismului. Apoi posibilitatea de suspendare în caz de, de controle insuficiente la frontieră. Ați uh, vorbit de o regulă de vot specifică, majoritatea de două treimi în Consiliu și uh, avizul Parlamentului. Uh, ar trebui să se verifice acest lucru din perspectivă juridică, pentru că, după cum știți, există un numerus clausus de proceduri prevăzute de tratat și nicăieri nu am găsit ideea de majoritate de două treimi în Consiliu și procedură de aviz. Deci, pur juridic trebuie clarificat. Thank you very much, uh, Monsieur... Mulțumesc, domnule raportor. Aveți cuvântul. Uh, merci, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor colegilor care au luat uh, cuvântul în această dezbatere. Am spus la început că materia este una delicată. Aș dori să spun în primul rând, uh, Ian, și de fapt să atrag atenția mai multor colegi, că noi suntem Parlamentul. Știu că la Consiliu sunt reticențe, dar nu e treaba noastră să facem politica Consiliului. În faza actuală încerc să definesc poziția Parlamentului. Soluția finală va depinde de uh, legăturile dintre Parlament și Consiliu. Deci încerc să definesc uh, poziția Parlamentului. Eu sunt disponibil să ne întâlnim, să discutăm dacă să fie 100, 110%, 150%. Fiecare abordare are și avantaje și dezavantaje. În ceea ce privește cheltuielile de deplasare, nu aveți criterii obiective, nici eu. Însă, argumentația dumneavoastră nu mai e valabilă atunci când aveți mecanisme de ajutor pentru statele din prima linie, așa cum au fost ele stabilite. Îmi pare rău, dar dacă sunt, aveți o poziție arbitrară, am și eu tot o poziție arbitrară. Nu mi se pare altfel justificat. În legătură cu mecanismul de sancționare, cred că exprimarea corectă ar fi fondurile de coeziune la plural. Și asta trebuie precizat în textul amendamentului. Uitați care este problema din punctul meu de vedere. Un dispozitiv de rectificare și un mecanism de solidaritate nu sunt facultative. Toate statele membre, inclusiv țara mea, dar și celelalte, contribuie la uh, finanțarea fondurilor de coeziune. Deci există un element de solidaritate aici. Eu nu neg uh, că este uh, justificată organizarea pieței și tot ce ține de convergență, însă pe planul finanțării argumentul solidarității este unul uh, indiscutabil. Cine nu participă la solidaritate poate fi penalizat uh, atunci când se exercită o altă formă de solidaritate, deși poate într-o măsură diferită. Eu am luat cifra de 10% din fondurile de coeziune, dar se pot face și alte calcule. Uh, se poate spune că se vor retrage credite de plat, din creditele de plată de la fondurile de coeziune o sumă care să corespundă cu numărul de persoane neacceptate înmulțit cu 150.000 uh, sau 1.500, nu știu, nu mă interesează. Ce vreau eu este să existe un mecanism de amendă. Iar statul care s-a sustras să fie sancționat pentru că nu se știe uh, nu se știe în forma actuală ce mecanisme are acel stat uh, pentru a plăti, cum poate fi tras la răspundere și așa mai departe. Monica are o, ex, o soluție mai bună pe baza experienței de la Cocobu. Eu o accept, o accept. Nu țin uh, să am uh, monopolul autorului, ci vreau să avem un mecanism eficace și de aceea sunt deschis la discuții înainte de votul din comisia noastră. Dar știu din experiență că nu este un domeniu care să intereseze prea mult pe membrii Comisiei Libe, care sunt mai degrabă preocupați de principii decât de realitățile bugetare. Deci, în legătură cu realitatea financiară, noi suntem cei care trebuie să definim sistemul. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you, Mulțumesc, domnule raportor. În legătură cu acest ultim punct, uh, aș mai adăuga și eu ceva. Cred că toate șansele de succes ar crește dacă s-ar pune accentul pe alegere și nu pe sancțiune. Statele membre care doresc să nu participe înseamnă că au ales să plătească suma respectivă. E mai bine decât să spunem că cine nu participă e penalizat. E doar un punct de vedere. Bun, doresc să vă amintesc calendarul. Termenul de depunere de amendamente este 15 februarie la ora 5. Vom vota la bugete pe 6 martie, iar la libe uh, votul uh, urmează să fie anunțat. Aici se încheie acest punct. Mulțumesc mult raportorului. Și trecem la punctul 20, chestiuni diverse nu este nimic, vă anunț că următoarea reuniune va avea loc luni, 6 martie. Vă mulțumesc pentru participare. Ședința se... Văd că, a, ne făcea semn la revedere. Declar ședința închisă. Mulțumesc.